So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome. Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua tuturor și bine ați revenit la reuniunea de astăzi. Am să re- anunț rezultatele primei sesiuni de vot din această dimineață. A fost un aviz pe bugetul general al Uniunii Europene cu privire la anul fiscal 2021, toate secțiile. Toate amendamentele au fost adoptate. Compromisul 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 Amendamentele 2, 51, 55, 59 și 65. Următoar, următorul amendament a fost respins, amendamentul 1. We now come to the second și acum începem a doua sesiune de vot. Se deschide votul. A doua sesiune de vot va fi de la orele 14.15.30, timp în care veți fi rugați să vă exprimați votul pe avizul astfel amendat. Rezultatul va fi anunțat în scris. Vă rog să semnați uh, buletinul de vot, să-l completați. Vă rog cât mai multă liniște în sală, dacă e posibil. Deci, completați, semnați buletinul de vot, faceți o poză sau uh, o versiune scanată pe care să o transmiteți adresei oficiale a Parlamentului European afetvote.europarl.europa.eu să nu trimiteți mai târziu de 15.30 votul, fiindcă sesiunea va fi încheiată. Veți primi oricum un e-mail care să confirme că votul a fost deschis. Membrii prezenți în sală sunt rugați și ei să transmită versiunea scanată sau uh, fotografiată a boletinului de vot. Numărătoarea va fi după această reuniune și de îndată ce se va fi încheiat, ea va fi, rezultatul va fi transmis uh, în scris. Verificăm quorumul pentru a doua sesiune de vot. Vă amintesc tuturor că avem nevoie de 18 pentru a avea un quorum. Vă rog pe toți să solicitați intervenția apăsând uh, pe butonul Raise Hand, ridicați mâna, în uh, varianta virtuală. Vă rog! So in the moment we're only 12. Deocamdată suntem doar 12. Dragi colegi, nu este suficient. Ridicați, vă rog, mâna cei din sală să vedem cât suntem aici. Six, no. One, two, three, four, seven. Șapte. So, seven and how many have... Șapte deci aici, cu cinci. Dar nu este quorum de 18. Ce facem, deci? Colleagues in front of your screen. Dragi colegi, cei care sunteți uh, în fața monitorului, vă rog să vă treziți. We can't move on. Nu putem uh, vota. Vă rugăm să apăsați pe butonul Raise Hand. Ridicați mâna. But, One, two, three, four. We're getting closer. Ne apropiem. Încă trei. Stefana, you're also always so charming. Stefana, ești încântătoare de obicei în a-i uh, convinge pe colegi să se miște. Nu poți în stilul tău clas- clasic să-i numești pe cei care ar trebui să ridice mâna, te rog? Stimați eurodeputați, vă rog, apăsați pe butonul pentru ridicarea mâinii Domnul McAllister pune la bătaie niște beri. Ar fi trebuit să începem direct cu ideea asta. Three more. Can you want... Încă trei? A, nu, doi. Stimați eurodeputați, apăsați, vă rog frumos, pe butonul pentru ridicarea mâinii. face Regarde, ici il n'y a pas de numéro. One more to go. Unul. Ne-a mai rămas unul. Celena Zovco, Marisa Matias ni s-au alăturat, ceea ce e deja bine. Mr. Lefteris, Mr. Domnul Lefteris, domnul Papadakis sau mulți alții, vă rog, vă rog, apăsați pe butonul pentru ridicarea mâinii, căci nu am cum altfel să continui reuniunea, nu am cum altfel să deschid votul. A, am izbutit. Mulțumim. S-au exprimat 18 colegi, avem un număr minim necesar pentru a trece la vot, pe care îl declar deschis. Nu uitați, a doua sesiune de vot și ultima durează până la 15.30. Acum trecem la subiectul numărul 8. Domnule Hun Farfache, directorul uh, pentru Africa de la SAE, este alături de noi. E o plăcere Relațiile UE-Africa sunt uh, de mare importanță pentru noi. Astăzi discutăm despre coasta de est a Africii cu privire la coasta de Fildeș. Am discutat deja despre Sahel. Este un punct de cotitură acolo pentru că se apropie alegerile prezidențiale. Ne îngrijorează ceea ce s-a întâmplat deja în cursul toamnei trecute și este foarte important ca coasta de Fildeș să rămână o zonă stabilă pentru întreaga regiune ca să nu repetăm uh, criza postelectorală din 2010-2011. Domnule Fărfache, aveți cuvântul preț de 10 minute, după care urmează un schimb de opinii cu colegii. Încă o dată, mulțumim că ați venit. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Mulțumesc pentru ocazia pe care o am de a discuta cu dumneavoastră situația din Côte d'Ivoire, așa cum a spus domnul președinte, E vorba de alegeri importante pentru viitorul țării, având în vedere istoria, dar și poziția strategică a acestei țări în regiune. Alegerile sunt așadar extrem de uh, importante pentru regiune, pentru această zonă a lumii și pentru Uniunea Europeană, de altfel. Aceste alegeri se anunță destul de tensionate. Există o lipsă de consens în jurul procesului electoral, fie că e vorba de instituțiile electorale, fie că e vorba de candidați, mai ales cei care nu pot să participe și mai ales când e vorba de încălcări ale omului care au fost deja înregistrate în acest context de dinainte de alegeri. În primul rând vreau să vă, vă spun ce s-a întâmplat în ultima vreme cu procesul electoral, apoi uh, vom vedea ce face Uniunea Europeană în această situație și, bineînțeles, apoi voi da răspuns întrebărilor dumneavoastră. Printre evoluțiile cele mai semnificative se găsește hotărârea președintelui Ouattara de a se prezenta candidat la al treilea mandat consecutiv, în ciuda faptului că în martie promisese că nu se va reprezenta din nou, în condițiile în care Astăzi, Constituția nu conține o limită la numărul de mandate posibil pentru uh, o persoană. Primul ministru uh, Amadou Com uh, a decedat, el urma să fie candidatul pentru majoritatea prezidențială. Asta a dus la o serie de incertitudini și atunci președintele Ouattara uh, a luat această hotărâre. Constituția constituțională a justificat uh, această uh, hotărâre prin uh, faptul că um, ceea ce a hotărât Curtea Constituțională în 2016 nu ar mai fi valid astfel. Dincolo de această dezbatere legată de legalitatea și legitimitatea acestei hotărâri, uh, importantă este soarta poporului din Cote d'Ivoire pentru că se poate să ne așteptăm uh, la o serie de înfruntări uh, la rândul populației și apoi de un boicot din partea uh, opoziției. Problema scrutinului uh, Consiliul Constituțional din 4 septembrie nu a validat decât patru nominalizări, pe când 44 se prezentaseră în totală, deci foarte mulți reprezentanți ai opoziției uh, nu au putut să participe, printre care Laurent Bagbo sau Guillaume Soro, fostul președinte al adunării naționale din Côte d'Ivoire. Ei se află de altfel în exil la Bruxelles și respectiv la Paris. Candidaturile lor au fost considerate nevalide dintr-o serie de motive legate de afaceri judiciare, ceea ce pune multe probleme. În septembrie, Curtea Africană a Drepturilor Omului și Popoarelor a statuat în mod provizoriu în legătură cu Bagbo și Guamo, spunând, citez, că trebuie luate toate măsurile necesare pentru ca orice obstacol care împiedică uh, părțile să se prezinte, să nu mai existe și respectiv pentru a doua persoană ca el să poată să rămână înscris pe liste. Țara poate, tehnic vorbind, să organizeze aceste alegeri fără probleme, însă cadrul instituțional este sub semnul întrebării. De pildă, nu există consens în ce privește Comisia Electorală Independentă. Curtea uh, Africană pentru Drepturile Omului a statuat printr-o hotărâre din iulie 2020, uh, spunând că uh, circumscripțiile electorale trebuie să-și revadă componența iar autoritățile nu au uh, apreciat uh, această mișcare, deși birourile electorale uh, regionale sunt pro-guvern în general. Cât ce privește listele electorale, ele au fost totuși revizuite, ceea ce a permis aproape un milion de înscrieri. Astfel, aproape 7,5 milioane de cetățeni din Cotivar pot să voteze, deși în principiu ar putea mult mai mult să o facă, adică 11 milioane. Opoziția a criticat uh, această situație, având în vedere că tot ce înseamnă stare civilă în Cotivar uh, nu reprezintă o situație prea bună. Au existat manifestații uh, și demonstrații împotriva intenției lui Ouattara de a se prezenta pentru al treilea mandat, dar situația țării în general este îngrijorătoare pentru că e vorba de înfruntări și cu conotație uh, etnică și tot mai mulți civili uh, violenți intervin în acest gen de uh, manifestări, iar uh, o serie de grupări au fost mobilizate de către autorități pentru a împiedica aceste contestații. Suntem preocupați de asemenea de lipsa libertăților publice care se manifestă în contextul electoral, fie că e vorba de interzicerea sistematică aproape de a manifesta pentru opoziție în contextul uh, uh, COVID. De asemenea, trebuie reamintit că chiar dacă mai mulți deputați au fost eliberați, condiționat din închisoare, având în vedere niște uh, reconfigurări uh, ale opoziției, doi deputați apropiați lui Sero uh, rămân totuși în închisoare ca și alți activiști. Pe scurt, Uniunea Europeană a întreprins o serie de acțiuni, în primul rând pe plan politic. Am publicat pe 18 septembrie o declarație în numele celor 27 de state membre, exprimându-ne îngrijorarea UE față de creșterea tensiunilor și față de un proces electoral neinclusiv și neconsensual, cu lipsa drepturilor civile, electorale și fundamentale funda- ă, Textul cere Côte d'Ivoire să se angajeze dreptului și angajamentelor internaționale, aplicând inclusiv hotărârile Curții Africane pentru Drepturile Omului. Dialogul politic uh, cu autoritățile și cu factorii politici uh, rămâne în continuare o prioritate, l-a fost chiar uh, consolidat. Am întâlnit uh, principalii actori, uh, Uh, readucând în atenție importanța valorilor fundamentale și reîncurajând mereu dialogul pentru a uh, găsi soluții pașnice pentru problemele ridicate de alegeri. În contextul pandemiei COVID-19 și dacă se merge înainte cu calendarul alegerilor, Uniunea Europeană nu va putea să trimită o misiune de observare a alegerilor, însă o misiune de expertiză electorală este deja prezentă la fața locului cu patru experți pentru a urmări derularea scrutinului și pentru a face recomandări eh, pe lângă autorități. În al patrulea rând, Uniunea Europeană participă cu un milion de euro la proiectul de asistență tehnică electorală al UNDP. În acest context, ea dorește, de pildă, ca rezultatele să fie prezentate per birou de eh, vot, ceea ce nu se întâmplă uh, Uh, în acest moment și este foarte important. Apoi am consolidat cooperarea noastră cu organizațiile subregionale SDAO, Uniunea Africană, dar și cu uh, colegii de la ONU, care recent s-au deplasat la fața locului într-o misiune tripartită, astfel încât să avem o abordare coerentă, comună a comunității internaționale. Domnule președinte, domnilor și domnilor uh, deputați, da, ne găsim într-o situație dificilă și nesigură. Uh, iar uh, SAE și înaltul reprezentant sunt extrem de conștienți de faptul că trebuie uh, acționat la cel mai înalt nivel pentru a evita crize ulterioare. Mulțumesc foarte mult și sunt la dispoziție firește pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Ferfache, pentru prezentarea introductivă. Dragi colegi, avem la dispoziție 25 de minute pentru un schimb de opinii și aș dori să dau cuvântul membrilor, așa cum sunt ei înregistrați pe lista vorbitorilor. Haideți să facem o rundă de vorbitori și apoi o rundă de răspunsuri din partea domnului Ferfache. Începem cu președintele delegației pentru adunarea parlamentară comună a CPUE, Carlos Rinio. Eu sper că... Carlos Zorinio, sper că sunteți conectat. Aveți cuvântul preț două minute. Da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sunt foarte recunoscător pentru explicațiile SEAE Următoarele alegeri ar trebui să fie o oportunitate înspre, pentru o tranziție pașnică înspre o nouă perioadă bună pentru o tânără generație. Dar, în mod regretabil, se pare că situația din 2010 va continua. Președintele promisese că nu va mai candida dar uh, nu s-a ținut de cuvânt, iar adunarea comună parlamentară în care mă aflu și eu a cerut autorităților să lanseze o anchetă ca să se arate că oamenii trebuie să-și respecte responsabilitățile. Oamenii ar trebui să aibă posibilitatea să protejeze, să-și exprime opiniile, să ceară respectarea statului de drept fără riscul de a fi încarcerați. Este un principiu de bază care trebuie asigurat de autoritățile de stat, în așa fel încât apoi să existe alegeri libere și inclusive la care să poată participa toți cetățenii. Am luat notă de cazurile care au fost uh, aduse în atenția uh, Tribunalului Poporului și apoi uh, noi vom respecta legislația internațională și cerem și uh, coate de fildeș să facă la fel. Dialogul cu societatea civilă, sperăm noi, este, va fi cel care va duce la o soluție pașnică. Toate părțile implicate în alegeri ar trebui să se implice într-un dialog pentru a crea un mediu pașnic în vederea organizării următoarelor alegeri. Ne cerem scuze, calitatea sunetului n-a fost suficient de bună pentru a putea interpreta absolut tot. Mulțumim și acum coordonatorii au cuvântul. Mai întâi Isabel Wissler, PPE, două minute. Thank you for your detailed description. Mulțumesc pentru descrierea în detaliu a situației de pe coasta de Fildeș. Vreau să subliniez și eu nevoia de a avea dialog politic în această țară. Toți actorii, inclusiv partidul aflat la guvernare și președintele, trebuie să discute pentru crearea unui cadru just. Din păcate, suntem foarte departe de asta și solicitările de dialog nu reprezintă nimic nou de ani de zile cerem asta. De asemenea, cerem alegeri liberi. Libere, mă scuzați, dar nici asta nu este o idee nouă. Trebuie să existe condiții omogene pentru toți participanții, inclusiv opoziția. Mulțumesc SAE și delegației UE pentru muncă și efortul de a include societatea civilă și ONG-urile în uh, acest proces. Este important pentru că deschide calea înspre încredere. Întreb acum despre eforturile care ar putea fi întreprinse pentru a crește efectul de pârghie al Uniunii Europene. Ar ajuta, de exemplu, dacă în altul reprezentat, ar, reprezentant ar face o solicitare comună și apoi provocările din coasta de Fildeș se regăsesc, din păcate, și în alte state din regiune. Ce putem face ca să avem progres regional? țările, cum pot învăța unele de la celelalte. Mulțumesc! Mulțumim! A Maria Arena de la grupul SND. Merci, uh, Kun Vervac. Mulțumesc, domnule Vervat, pentru informațiile pe care ni le dați în legătură cu această țară. A spus-o și dumneavoastră, e vorba de alegeri uh, foarte tensionate și ați spus pe bună dreptate care sunt aceste elemente de tensiune. În primul rând, al treilea mandat al lui Ouattara, anticonstituțional, apoi excluderea opoziției, dintre care reprezentanții săi, Bagbo și Soro, lipsa de independență a justiției, care a fost amplu dovedită, și apoi dezechilibru în aceste alegeri și ca natura non-inclusivă alegerilor, deci un proces electoral uh, complicat care se preconizează și se prefigurează. Côte d'Ivoire, deși a făcut multe progrese în ce privește dezvoltarea sa economică, rămâne totuși o țară unde drepturile omului uh, au o situație cât se poate de îngrijorătoare, arestări uh, arbitrare, uh, detenție arbitrară, uh, și așa mai departe. COVID n-a făcut decât să rătățească lucrurile și ne trezim într-o situație foarte tensionată și complicată din punctul de vedere al drepturilor omului în această țară, dar și în regiune. Uniunea Europeană nu va trimite o misiune de observare a alegerilor, însă ce așteptați de la experții prezenți la fața locului Cotivar primise în trecut recomandări uh, de la Uniunea Europeană, au fost ele oare respectate? Știm bine că nu toate recomandările pot fi luate în considerare și respectate, însă totuși unele dintre ele au fost oare respectate? de această țară, vă întreb, ați vorbit apoi despre un buget pentru diferite organizații, pentru finanțarea lor. Vreau să vă întreb dacă acest buget al UE va putea uh, să ajute și membrii societății civile eh, din această țară care să urmărească alegerile și apoi CDAO, eh, această curte, va trebui să se pronunțe în ce privește alegerile în eh, Burkina, în Côte d'Ivoire, în Ghana și așa mai departe. E vorba de țări cu context foarte dificil astăzi. Vreau să vă întreb dacă, politic vorbind, această instituție chiar are posibilitatea uh, de a emite o serie de judecăți de valoare și avize politice ce privește aceste țări și mai cu seamă când vine vorba de Côte d'Ivoire. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Maria Arena. Din partea grupului Renew nu am o solicitare de intervenție. Prin urmare, trecem la grupul ID, Ana von Frisco. Ana Bonfrisco, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. E grație. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc serviciului extern pentru analiza pe care ne-a prezentat-o. E dificil să spunem către ce se îndreaptă situația uh, din Costa de Fildeș, însă e o situație uh, care probabil va dura foarte mult. Care e cauza? Alegerea președintelui Watara de a elimina limitele pentru propria realegere? Cum ne arată și Consiliul Europei, limitarea mandatului prezidențial este o autolimitare a dreptului de vot pentru a păstra alte valori ale democrației. UE și statele membre ar fi trebuit să îl convingă pe Utara să nu facă asta în 2015. O Europa Mm, este mai sigură dacă este una care acționează, care influențează evenimentele înainte să se producă. Trebuie să facem o evaluare a situației sanitare în Africa de Vest, unde Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Franța, Italia și alte state membre desfășoară în prezent operațiuni și misiuni pentru stabilizare. Ebola, febra galbenă și acum COVID în cazul în care se reia pe coasa de Fildeș războiul civil, v-ați gândit care ar fi efectele la nivelul diverselor tipuri de securitate și sănătate în Sahel, Africa de Nord și regiunea Mediteranei? Mulțumesc! Thank you, Ms. Mulțumim foarte mult, doamnă Bonfrisco. Jordi Solei de la Verzi. Merci, Monsieur le Président. Um, la tension politique uh, en... Mulțumesc, domnule președinte. Tensiunea politică uh, pe costa, în Costa de Fildeș, cum a spus și dumneavoastră, este foarte dură la două săptămâni de alegerile prezidențiale și fantomele alegei din 2010 și războiul civil care s-a declanșat după și care a dus la 3.000 de morți, iată că uh, splutesc deasupra țării acestea Consiliul Național pentru Drepturile Omului a făcut, uh, a emis un avertisment cu privire la situația politică de acolo, care uh, implică încălcări grave ale drepturilor omului și amenințări la adresa păcii sociale în apropierea alegerilor. Faptul că domnul Lutara, actualul președinte, se prezintă la al treilea mandat, în timp ce Constituția din 2016 spune că nu putem uh, avea mai multe mandate, nu favorizează deloc un climat de pace și înțelegere instituțiile din uh, Costa de Fildeș nu aplică hotărârea Curții Africane a Drepturilor Omului care impune Costei de Fildeș să uh, permită prezentarea la alegerea fostului președinte. Având în vedere această situație, Uniunea Europeană ar trebui să urmărească de îndeaproape situația și să condamne uh, atmosfera din coasa de Fildeș și să fie foarte atentă la ce se întâmplă în perioada pre- și post-electorală pentru a evita un nou război, așa cum s-a întâmplat în 2010. Dincolo de ceea ce a făcut deja Uniunea Europeană și ați menționat și dumneavoastră, aș vrea să știu care va fi rolul jucat de Uniunea Europeană în cazul unor posibile mișcări publice, dacă una dintre părți nu recunoaște rezultatele electorale. Și, în al doilea rând, în cazul acesta, Uniunea Europeană va facilita crearea unei mese de dialog între guvern și opoziție cu mediere internațională. Mulțumesc! Merci bien, monsieur. Mulțumim foarte mult, domnule Sole. De la ECR, Asita Canco, dar nu este conectată. Bine, prin urmare, de la Guenuam, o solicitare. Domnul Castaldo de la neafiliați nu este conectat. Mai sunt trei care doresc să intervină, după care închei uh, lista. Michael Galler, Soiara Rodriguez și Thierry Mariani. Michael Galler, te rugăm. Da. Mulțumim foarte mult cu un fărfache. Eh? Întrebarea mea merge înspre cum reacționăm noi. De mai multe ori am văzut că în țări africane, la sfârșitul celui de-al doilea mandat, președinții dorm cu fereastra deschisă ca să nu cumva să rateze chemarea poporului înspre un al treilea mandat. De fapt, ei singuri își doresc asta, nimeni altcineva. Întrebarea mea este, ne îngrijorează asta? Suntem ultrageați de asta? Și, dacă da, cum vrem să impunem articolul 96 din mecanismul de follow-up de la Cotonou ca să spunem foarte clar că nu acceptăm un asemenea comportament. E vorba de articolul 96. E deja pe ordinea de zi sau va veni? Vă mulțumesc! Thank you, Michael Gala. Mulțumesc, domnule Gala. Doamna Soraya Rodriguez. Mr. Rodriguez, you have the floor. Aveți cuvântul. Press the speak button, Mrs. Rodriguez. Gracias, presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă mă auziți. Mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la situația aceasta extrem de dificilă în care se regăsește și Costa de Marsil. Datorită prezentării la un al treilea mandat, Uh, datorită încercării de a reseta calculele cu o nouă Constituție, lucru care nu este acceptat nici de forțele politice, nici de marea parte a populației. În această situație aș vrea să știu dacă din 18 septembrie când s-a vorbit despre responsabilitatea autorităților uh, și despre garantarea unui proces electoral imparțial, transparent și inclusiv. Deci dacă din 18 septembrie s-au mai schimbat lucrurile. Pentru că aparent se pare că nu. În al doilea rând, am văzut că această situație, aceste tensiuni pot duce la violențe uh, Însă lucrurile s-au schimbat în, ultimul, în ultimele zile chiar în această direcție. În al treilea rând, poate că există o posibilitate prin mijloace diplomatice să aplanăm puțin lucrurile, pentru că cu tot cu COVID-ul, cocktailul este unul foarte periculos. Și în uh, final, uh, Serviciul de Acțiune Externă, având în vedere alegerile care urmează uh, și de faptul că Curtea Africană a Drepturilor Omului a emis o justiție, cum considerați retragerea guvernului și decizia sa de a demisiona? Mulțumesc! Okay, thank you. Mulțumesc foarte mult! Domnul Mariani nu e conectat. Vă rog să consemnați în uh, procesul verbal pentru că nu aș vrea să mi se facă vreo reproș legătură cu modul în care uh, prezidez această ședință. Deci nu avem pe nimeni de la ISID, deci dau cuvântul înapoi domnului Ferfetă. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, deputaților pentru întrebări, pentru comentarii. Asta arată interesul pe care îl demonstrați uh, uh, unei țări cum este cot d'Ivoire și alegerilor care vor avea loc uh, în această țară. O să încerc să regrupez întrebările un pic. În primul rând, în ceea ce privește pârghile la dispoziția Uniunii Europene, s-a vorbit despre declarația recentă a secretarului de stat Pompeo, american, În altul reprezentant, pe rândul său, s-a exprimat în numele celor 27 pe 12 octombrie. 7 septembrie se corectează domnul Verfet. E vorba de o declarație care a fost uh, uh observată și înțeleasă de reprezentanții de la Abidjan, uh, actori economici, politici, uh, și așa mai departe. Cred că canalele de comunicare există, ele ne permit să ne exprimăm uh, pozițiile și să influențăm cumva cursul evenimentelor. În ceea ce privește regiunea respectivă, s-a vorbit și despre alte uh, țări cu alte alegeri care se uh, vor petrece, deci un context extrem de încărcat, uh, să nu mai pomenim despre uh, COVID-19 și consecințele politice respective. Alegeri în uh, Guinea, în Burkina Faso, în d'Ivoire și în Niger. Aceste alegeri se vor petrece într-un context politic, economic și de securitate foarte fragil. Am văzut ce s-a petrecut de altfel și în Mali, și chiar acum 10 zile la dumneavoastră în comisie am abordat acest subiect. Este important așadar să încurajăm uh, Curtea Africană pentru Drepturile Omului uh, să își continue activitatea. Bineînțeles că ei nu pot să se mai depreze așa de mult cum o făceau în trecut sau cum și-ar dori eu. Însă uh, am avut o misiune recentă, tripartită, Uniunea Africană, CDAO, ONU, care a avut niște concluzii uh, omogene și coerente în ceea ce privește dialogul și faptul că trebuie găsite soluții pașnice în cadrul procesului electoral. Noi, cu experții noștri electorali, la care v-ați referit, doamnă Arena, putem să contribuim și noi la clarificarea situației. Încă o dată, nu este vorba de o misiune de observare a alegerilor. Faptul că nu putem să trimitem astăzi o astfel de delegație este datorat uh, epidemiei, pandemiei de COVID-19, pentru că, bineînțeles, condițiile de siguranță sanitară nu pot fi îndeplinite. Nu putem așadar să avem o astfel de misiune de observare a alegerilor, dar avem o delegație la fața locului care conlucrează strâns uh, cu misiunea de observare electorală din partea CDAO, dar și din partea Uniunii Africane și avem și uh, acel diplomatic watch, exercițiu pe care îl fac frecvent ambasadele și consulatele noastre din statele membre. Asta pentru a acoperi cât mai bine întregul proces electoral și astfel pentru a contribui la niște alegeri pașnice și cu rezultate care să fie acceptate și acceptabile. Observarea pe plan local a alegerilor este un exercițiu deosebit de important și ne pregătim pentru asta. Apoi, ce rol poate juca Uniunea Europeană dacă rezultatele nu sunt acceptate, validate de către una sau alta dintre părți, cum vom putea contribui la dialog? Ați putut să constatați asta dacă ați parcurs declarația din septembrie Dialogul, într-adevăr, este ceva foarte important. Trebuie ca părțile și partidele să vorbească între ele, să dialogueze și să aibă o abordare care să mențină pacea în țară și să permită consensul, inclusiv pe durata alegerilor. În declarația noastră am subliniat răspunderea primă care revine autorităților, ele fiind cele care organizează aceste alegeri el să ia inițiativa pentru a încuraja orice pacificare a situației și liniștirea apelor și climatului politice. Ne găsim în această fază în care încurajăm dialogul și conlucrarea, astfel încât uh, alegerile de pe 31, dacă ele se vor întâmpla atunci, să aibă loc în condiții bune. Vom continua să urmărim situația și o să luăm pozițiile care se impun la momentul potrivit. Depinde și de cât de credibil va fi acest proces electoral până la urmă și m-aș întoarce la articolul 96 și aici urmărim cu multă atenție situația. Ne dorim alegeri, bineînțeles, pașnice, imparțiale, credibile, cu rezultate care pot să fie acceptate de către participanți și acesta este primul nostru, prioritarul nostru obiectiv. Apoi vom vedea ce se va întâmpla pe 31 și după dacă partidele ne spun că avem nevoie de mai mult timp pentru a pregăti așa cum trebuie alegeri, uh, atunci, bineînțeles, țara trebuie să se exprime și autoritățile și nu noi, Uniunea Europeană. Curtea Africană pentru Drepturile Omului este, să nu uităm, o expresie a voinței continentului african de a-și crea propriul mecanism de justiție internațională, ehm, susținem și acest gen de evoluții și manifestări. De aceea, în declarația noastră, noi am menționat că pe lângă această curte, pe lângă această instanță, există o serie de uh, proceduri în curs. Cred, domnule președinte, că cu asta am uh, încheiat și am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Verfahren. Mulțumim domnului Volkswagen pentru că a răspuns la toate întrebările adresate de colegi. Acestea fiind spuse, putem declara schimbul de opinie în ceea ce privește Costa de, Costa și încheiat. Vă mulțumim și ne revedem în curând, fără îndoială. Vă stau la dispoziție, domnule președinte. Am respectat timpul alocat, așa că putem trece acum la punctul 9. Aș vrea să doresc să urez bun venit prim-ministrului Palestinei, excelența sa, domnul prim-ministru Haie, care ne va vorbi prin legătură video de la distanță datorită situației actuale. Sper că sunteți conectat. Domnule prim-ministru, avem ocazia să discutăm anunțul recent care spune că în Palestina pot avea loc alegeri generale în următoarele șase luni. Domnule prim-ministru, am vrea informații din partea dumneavoastră cu privire la cererea făcută de președintele Abbas către secretarul general. Îmi cer scuze că vă întrerupt. Uh, domnul prim-ministru încă nu este aici, dar susește într-un minut, dacă nu vă deranjează să așteptați, pentru că mi-ar plăcea să audă și el ce spuneți. Sigur, spune domnul președinte, vom suspenda reuniunea timp de un minut.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 Okay. So, I'm here. Am sosit, spune domnul prim-ministru. Am ajuns la punctul 9. Vreau să urez bun venit domnului prim-ministru al Palestinei, excelența sa, domnul Staiheh. Bine ați venit la reuniunea noastră, domnule prim-ministru. E bine că avem legătura. Înțelegem că datorită pandemiei ne veți vorbi din Ramala, din depărtare. Aș vrea de asemenea să urez bun venit ambasadorului dumneavoastră aici cu noi, șeful misiunii, domnul Adeladi, care Iată că este aici în sală și urmărește discuțiile. Domnule prim-ministru, astăzi avem o ocazie excepțională de a discuta anunțul recent că în următoarele șase luni vor putea avea loc alegeri generale în Palestina. Am vrea să ne dați detalii cu privire la cererea făcută de președintele Abbas către secretarul general al Națiunilor Unite în intervenția sa în adunarea generală ONUS. Președintele Abbas a cerut ca secretarul general ONU să pregătească o conferință internațională la începutul anului viitor cu participarea tuturor părților implicate pentru a se implica într-un proces de pace pe baza legii internaționale. Am vrea să știm care este perspectiva autorității palestiniene cu privire la procesul de pace pe termen lung și rolul pe care noi îl putem juca în procesul cerut de președintele Abbas și facilitarea întoarcerii la reluarea negocierilor directe directe între Israel și autoritatea palestiniană pentru o soluție cu două state. Domnule prim-ministru, probabil că dumneavoastră vă veți referi și la alte subiecte. Aș vrea doar, dacă puteți, să vă invit să vă limitați la 15 minute, pentru că mulți dintre colegi vor să intervină și vrem să avem suficient timp pentru discuție. Încă o dată mulțumim, domnule prim-ministru, vă mulțumim pentru participare și aveți acum cuvântul 15 minute. Mulțumesc foarte mult, stimate prieten McAllister, și mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să vorbesc în fața comisiei dumneavoastră pentru afaceri externe. Cred că reuniunea aceasta are loc la momentul potrivit și pentru noi și pentru dumneavoastră. Este foarte important să facem schimb de opinii și o să încerc, așa cum mi-aș cerut, să mă limitez la 15 minute. Și accentul îl voi pune pe subiectele menționate de dumneavoastră. În primul rând, dragi prieteni, aș vrea să Urmăriți următoarea foaie de parcurs care acoperă perioada de astăzi până în ianuarie 21 anul viitor. Această foaie de parcurs pe care o vedem Uh, are două aspecte importante. Dacă Israelul va intra într-o a patra rundă de alegeri și se pare că așa stau lucrurile, datorită disputelor interne din polit- uh, arena politică israeliană, și al doilea subiect pe care trebuie să-l avem în vedere uh, are legătură cu alegerile din 3 noiembrie din SUA. Sunt două aspecte importante cu consecințe foarte uh, Um, serioase asupra procesului de care vorbim și asupra rolului UE în Orientul Mijlociu. Dragi prieteni, patru ani au fost irosiți și noi și dumneavoastră așteptam uh, înțelegerea finală și speram că acea înțelegere va fi o înțelegere care să fie finală. Din păcate însă lucrurile n-au stat așa. Am așteptat patru ani, au fost patru ani irosiți Ah, dar iată că acordul respectiv a fost respins și de palestinieni și de arabi în general și de către Europa. În ce, în, se cerea o anexare a 30% din teritoriile palestiniene în acest acord, lucru pe care nu l-a acceptat nici Europa, nici țările arabe și nici palestinienii. Nu l-au acceptat. În plus, pentru a vedea unde se dirigează lucrurile. Pentru noi este foarte important să vedem care este rezultatul alegerilor americane. Dacă vrem, dacă va trebui să rămânem încă patru ani cu președintele Trump, să ne ajute Dumnezeu și pe noi și pe dumneavoastră și întreaga lume. Dacă lucrurile se vor schimba în SUA, asta se va vedea direct asupra relațiilor dintre Palestina și Israel și se va vedea și asupra relațiilor bilaterale dintre Palestina și Israel. Să nu uităm că vorbim despre măsuri unilaterale foarte grave care au fost luate de administrația Trump cu privire la Palestina, inclusiv închiderea uh, biroului palestinian din Washington, oprirea uh, fondurilor pentru Națiunile Unite, și pentru autoritatea palestiniană, precum și trecerea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Sunt niște măsuri unilaterale care sperăm noi vor fi inversate de administrația Biden, dacă, sigur, va fi ales domnul Biden. Domnule președinte, poate că ar fi bine să vă spunem că persoana care vorbește aici, în scaunul lui prim-ministru, este primul palestinian care în octombrie 1991 a mers în Madrid pentru discuțiile de pace. Vă spun asta pentru că vreau să subliniez că noi suntem partea care are cel mai mult de beneficiat de pe urma unor negocieri. Suntem cei care se află sub ocupație, ne confruntăm cu exproprieri zilnic, numărul de persoane din Israel care vin pe teritoriile noastre să rămână crește în fiecare zi. Prin urmare, noi suntem cei care am beneficiat cel mai mult de pe urma acestor negocieri. Pentru a face asta, și aș vrea să vă reamintesc dumneavoastră și nouă tuturor că lecțiile pe care le-am învățat personal din acest proces de pace din octombrie 91 Madrid până în prezent sunt niște lucruri foarte importante. Pentru a avea un proces de pace de succes, cred că trebuie să convenim asupra termenilor de referință. Doar în Madrid am convenit asupra unor termeni de referință. De atunci încolo, toți președinții americani, inclusiv președintele Trump, și-au dorit proprii, să impună propriile termeni de referință. Președintele Bush, fiul, în comunicatul său de presă, din 2002 și a prezentat uh, propriile condiții. Și așa mai departe președintele Clinton la fel, sub denumirea parametri Clinton, și președintele Trump de curând și-a prezentat propriile condiții sub denumirea acordul final pentru pace și prosperitate în regiune. Însă, niciuna dintre aceste condiții de referință, domnule președinte, nu s-au axat pe dreptul internațional, nu s-a pus accentul pe rezoluția 1. Prin urmare, ne-am pierdut, pentru că fiecare citea din propria carte, noi și israelienii. Noi ne axam pe dreptul internațional, rezoluțiile ONU și știu că și dumneavoastră și Europa sunteți cei care garantați dreptul internațional și Palestina suferă de lipsă de implementare și când suferim noi, suferă și Europa și întreaga lume. Un alt aspect important nu s-a stabilit un calendar, domnule președinte. Acest proces de pace e în derulare din octombrie 2091, deci 29 de ani de discuții care n-au dus la un rezultat. Prin urmare, dacă vrem să ajungem undeva, trebuie să avem niște termeni de referință clar. Când negociați cu Regatul Unit, cu privire la Brexit, stabiliți un calendar. Și calendarul, sigur, se schimbă, dar calendarul este foarte important în toate negocierile. Un alt aspect important este cel al intențiilor. Domnule președinte, când îl auziți pe prim-ministru Israelului din când în când vorbind despre teritorii palestiniene ca teritorii care se află în dispută, neocupate, uh, Există colonizatori care sunt acolo să rămână și nu vor pleca niciodată. Ierusalemul este capitala unită a statului Israel. Toate aceste declarații pe care le, fac, le face el ne spune un singur lucru, că prim-ministrul Israelului nu are nici o intenție să ajungă la un acord cu palestinienii. Nu recunoaște uh, Uh, frontierele noastre din 67 uh, și îmi amintesc că președintele nostru a negociat cu Netanyahu de trei ori și de fiecare dată domnul Netanyahu a prelegeri despre securitate, dar noi voiam să vorbim despre refugiați, frontiere, apă, relații bune. Voiam să vorbim despre două state, voiam să vorbim despre bun vecin și așa mai departe. Lucru care însă nu s-a întâmplat. Un alt aspect important pe care vreau să vi-l menționez este că niciodată nu s-au trecut la măsuri de sporire a încrederii între noi și Israel. Israelul a distrus măsurile de încredere în mod continuu, nu uh, le-a consolidat. Să vă dau un exemplu. Când procesul a fost lansat în Madrid, în octombrie 91, existau 145.000 de colonizatori din Israel Israelul a continuat acest proces și astăzi s-a ajuns la peste 720 de mii de colonizatori israelieni, 23% din populația din regiune. În plus, există 7.000 de palestinieni în închisorile din Israel. Este o situație în care uh, copiii sunt arestați la domiciliu uh, și mamele trebuie să devină polițiști pentru proprii copii ca să se asigură că nu ies din casă, fiindcă ar uh, putea da copiatră într-un soldat, de exemplu. Există 37 de puncte de verificare diferite în uh, Cisjordania și Gaza este uh, departe, este sub asediu în ultimii 30 de ani. Mai mult, aș vrea de asemenea să vă menționez că e nevoie de un program pentru acest program. Statele Unite însă s-au asigurat că procesul nu este unul fructos și am suferit foarte mult. De exemplu, pentru că Statele Unite au o alianță strategică cu Israelul. Statele Unite singure nu se califică să fie, uh, să aibă un monopol, să aibă singur controlul asupra acestui proces. De aceea, ce ne trebuie este să avem o parte terță care să remedieze relațiile dezechilibrate între uh, oamenii care sunt ocupați și o țară ocupatoare, Israelul. Cred, domnule președinte, că suntem partea care are cel mai mult de beneficiat de pe urma negocierilor, așa cum v-am mai spus. Să merg și mai departe. Am sugerat israelienilor prin diferite canale că suntem gata să vorbim mâine. Și vreau să vă garantez că noi suntem gata Ah, și vrem să vorb, și vorbesc nu doar ca prim-ministru, vorbesc și numele președintelui nostru. Suntem gata să reluăm negocierile cu Israelul și avem trei opțiuni în acest sens. Suntem gata pentru oricare dintre ele să se concretizeze. O opțiune pe care președintele nostru a prezentat-o, suntem gata pentru o conferință internațională. A menționat-o președintele nostru, bazată pe dreptul internațional și pe legitimitatea internațională. Această conferință internațională găzduită de Națiunile Unite Națiunile Unite sunt membru al Quartetului, ca și Uniunea Europeană. Și Federația Rusă, precum și Statele Unite sunt membri ai quartetului. Știm că fără Statele Unite nu poate exista pace și știm cu siguranță că dacă uh, suntem doar cu Statele Unite, nu o să ajungem nicăieri. Prin urmare, e nevoie să găsim o formulă în care să fie implicată Rusia, Națiunile Unite, Statele Unite și Europa. Putem adăuga Arabia Saudită, Iordania, China, Egiptul, cine, pe cine doriți. Dar e nevoie de o schimbare de mentalitate totală, de la bilateralism la multilateralism, pentru că, domnule președinte, negocierile bilaterale între noi și Israelul nu au dus nicăieri. Bun, asta e opțiunea 1. Opțiunea 2. Suntem gata să reluăm discuțiile de unde au fost întrerupte. Le-am încheiat, țineți minte, am vorbit cu israelienii despre Ierusalim. A fost un subiect de negociere. Am vorbit despre Palestina și refugiații palestinieni. Am vorbit despre frontiere, despre apă, despre eliminarea prezenței uh, eliminar, sau eliberarea prizonierilor din închisorile israeliene. Asta este o a doua opțiune. A treia opțiune, domnule președinte, vă invit să le cereți israelienilor să respecte acordul semnat, acordurile semnate. Dacă sunt gata să o facă, noi suntem gata să reluăm discuțiile chiar mâine. Și vă rog să le transmiteți acest mesaj. Noi l-am transmis și încă n-am primit niciun răspuns. Deci, folosesc această ocazie pentru a vă ruga să cereți Israelului să revină la masa de discuții pentru a relua discuțiile de unde s-au oprit, sau o conferință internațională, sau să se declară că sunt gata să respecte acordul pe care l-am semnat. Prin urmare, acestea fiind spuse, domnule președinte, cred că pentru noi situația e foarte complicată, știm asta. Știm că Orientul Mijlociu nu mai este cum, e, cum a fost și Statele Unite sunt ocupate cu propriile alegeri. Știm că în Israel există două guverne cu două capete care conduc și nu unul singur și că urmează o patra rundă de alegeri. Deci, palestinienii sunt gata să reia discuțiile în cazul în care și Israelul e gata. Între timp, noi punem bazele unui consens național pe o platformă politică uh, care să fie aprobată de toate facțiunile politice și reușim acest lucru. Apoi, vom readuce, vom reda viață democrației. Am încercat să facem alegeri, însă, din păcate, de fiecare dată au fost blocate de Israel, care nu permitea palestinienilor eh, din Ierusalim să participe la alegeri. Palestinienii din Israel au încheiat un... Există un acord care spune că acești palestinieni trebuie să aibă dreptul de a vota. Au votat în alegerile din 96, în cele din 2005, au votat și în cele din 2006. Pe lângă toate acestea, domnule președinte, am dori să întrerupem situația actuală. Acest status quo în care ne regăsim nu mai poate continua. Trebuie să-i punem capăt, trebuie să ducem lucrurile mai departe. Și aici există mai multe dimensiuni. Un aspect important, această ocupație israeliană Uh, duce la profit această ocupație israeliană, dacă vrem să-i punem capăt, uh, va duce la costuri ridicate. Deci nu, vor fi profi, nu va mai fi profit. Israelul ne ia apa, pământurile pe gratis, exportă fără taxe, fac tot felul de lucruri. Deci această ocupație israeliană generează profit pentru cineva. În încheiere, domnule președinte, vreau să invit Parlamentul și membrii distinși ai Parlamentului European ca Uniunea să, Europeană să nu aștepte idei din partea președintelui american. Sunteți dumneavoastră, suntem noi. Am irosit patru ani așteptând idei din partea președintelui american. A venit cu ceva ce s-a născut mort în fașă, pentru că nu s-au consultat cu Uniunea Europeană, nu s-au consultat cu noi, nu s-au consultat cu țările arabe. Nu s-a consultat cu nimeni. A fost o propunere unilaterală. Atât. Haideți să nu mai așteptăm propunerea americană. Implicați-vă cu americanii și cu noi pentru a găsi niște condiții de referință cu care să fim de acord ca lucrurile să meargă mai departe. În al doilea rând, sper că atunci când vom trece într-o altă direcție uh, și Palestina va fi recunoscută ca stat, ne veți ajuta pe baza ideii de două state. Europa crede în soluția cu două state. Statul Israelului există. Recunoașteți statul Palestinei, uh, astfel încât să rupem situația actuală, acest status quo. Vă mulțumesc pentru ajutorul pe care ni-l oferiți. Europa este cel mai important donator pentru Palestina și vă mulțumesc pentru că asistența dumneavoastră nu se referă doar la asistență umanitară. Asistența pe care ne-o oferiți se bazează pe soluția a două state, pe agenda politică. Ne ajutați să punem bazele instituțiilor noastre, să readucem democrația. Și vă rog, domnule președinte, să fiți gata să observați alegerile noastre. Sper că israelilor să nu pună obstacole în calea acestei idei. Mulțumesc pentru că mi-oferiți ocazia să vorbesc. Poate că astfel vom putea ajunge la un acord de asociere complet care să fie activat de Europa și de Palestina și astfel putem deveni un stat, eh, putem eh, avea o poziție la nivel internațional și astfel putem pune bazele păcii și justiției. Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în fața distinșilor membri ai Comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Your Excellency, thank you. Excelența voastră, mulțumesc pentru această declarație introductivă. Domnule prim-ministru, nu avem uh, mult timp la dispoziție. Aproximativ mai 55 de minute ne mai rămân pentru a face această, avea loc această dezbatere și schimb de opinii. În primul rând, aș da cuvântul în prima rundă de întrebări uh, întrebărilor puse de reprezentanții uh, grupului uh, de prietenie cu Palestina și subcomisiei noastre. Apoi domnul prim-ministru va răspunde și apoi o următoare rundă de întrebări uh, va fi adresată. Maniu Pineda este șeful uh, delegației UE pe lângă Palestina. Nu poate fi prezent astăzi, dar îi dau cuvântul vicepreședintei uh, acestei, acestui grup. E vorba de doamna Margaret Auken. Aveți două minute. Doamna Auken, puteți să apăsați pe butonul speak. had a bad connection. I don't think it... Are o legătură destul de proastă la distanță. Nu cred că va funcționa. Ah, nu. O vedem totuși. Da, nu mă pregătisem să iau cuvântul acum, dar vreau să mulțumesc uh, domnului prim-ministru. Domnule prim-ministru, ați uh, descris foarte bine situația și nu ați exagerat când ați spus că vă găsiți într-o situație foarte dificilă și că există o lipsă de perspective de viitor. Asta este o mare problemă. Vă mulțumesc pentru uh, ce ne-ați uh, relatat și de asemenea vreau să vă spun că ne interesează să aflăm cum se vor organiza aceste alegeri la dumneavoastră. Ierusalimul trebuie să fapt că parte din acest proces, bineînțeles. Așa crede și Parlamentul nostru, însă cred că aveți nevoie de o renoire a personalului uh, femei, tineri, unii sunt poate încremeniți în proiect și acum câțiva ani ați cunoscut succesul, însă acum situația s-a schimbat. Aveți o problemă de credibilitate, poate, mi se pare că vorbiți și mi inspirați multă încredere, dar sper că înțelegeți și faptul că oamenii au nevoie și își doresc alegeri adevărate, autentice și că nu se vor împărți mereu posturi lași. Da, poate, poate îmi spuneți și mie același lucru, că de 20 de ani mă tot vedeți, dar eu totuși am fost aleasă de oameni. Al doilea lucru, Sperăm că veți primi satisfacție să găsiți un arbitru imparțial în acest conflict, soluția cu cele două state, un calendar adecvat, deci menținerea, bineînțeles, în granițele după 66 și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie să figureze într-un aranjament satisfăcător. În orice caz, reiterez, nu cred că poate exista o altă soluție decât cea cu cele două state și cu o Palestină liberă și suveranitate și cu o capitală, Ierusalim, a ambelor entități pentru uh, beneficiul ambelor uh, popoare. Mulțumesc, doamna Aucan. Legătura a fost destul de proastă. Marea majoritatea interpreților uh, poate nu au interpretat uh, așa cum se cuvine, ce am primit de la doamna Auken. Acum, Antonio Lopez, șeful delegației uh, cu Israelul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezența în AFET. Este un lucru foarte bun că putem discuta niște subiecte relevante pentru noi toți. Nu o să vă atac, așa cum au făcut alți colegi uh, când au venit uh, invitați din Israel, Israel care, care au vorbit în uh, această comisie. Din păcate, eu cred că bunăstarea poporului palestinian este foarte importantă. Dumneavoastră a spus că urmează o patra rundă de alegeri. Eu v-aș sfătui să faceți mai multe alegeri în Palestina, cu modestie vă spun, pentru că asta ajută la clarificarea situației. Vorbeați despre schimbări care eh, schimbarea lui Trump, de exemplu, cu Biden pe viitor. Eu nu sunt un fan al domnului Trump, dar totuși eh, există 14 președinți care au trecut între timp și conflictul continuă. Să nu credeți că o să se producă un miracol dacă pleacă Trump. Din potrivă, Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite pot găsi soluții și oricum o să fim cu toții disponibili în această direcție. Există o întrebare, de fapt două întrebări pe care aș vrea să vi le pun acordurile Abraham. Există o declarație foarte negativă în acest sens în, din partea țărilor arabe și apoi chestiunea taxelor. A existat oarecare confuzie cu înaltul reprezentant Borel într-un apel. se cer bani Uniunii Europene, dar nu se colectează impozitele. Ne puteți spune un pic de ce? Este în interesul tuturor să se rezolve această problemă. Vă dorim mult succes în următoarele zile și luni și sperăm uh, că relațiile acestea să se îmbunătățească într-adevăr. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Maria Arena, două minute de la SND. Merci. Um... Mulțumesc. E trist, uh, dar îi mulțumesc totuși domnului McAllister că a programat această dezbatere astăzi, pentru că, da, din 2016 încoace, nu a existat o poziție clară, oficială a Consiliului UE în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu și mai cu seamă uh, Uh, situația între Israel și Palestina. Știm că în fața locului lucrurile se înrăutățesc, coloniile continuă să se mulțească, uh, detențiile administrative se mulțesc, iar proiectele umanitare, inclusiv finanțate de Europa, sunt uh, distruse de către israelieni. Cum să învinovățește Europa de lipsă de acțiune în momentul în care vedem cum arată politica americană și politica în anumite țări arabe astăzi. Normalizarea situației uh, cu, între Israel și Bahrain și alte țări ar fi trebuit să pună capăt uh, coloniilor, dar nu. Foarte recent s-au uh, anunțat constituirea de încă 2500 de locuințe în această regiune. Uniunea Europeană este primul donator către Palestina și către UNRWA, în ciuda faptului că a, a, Uniunea Europeană, a, Statele Unite s-au retras din procesul de donare de, ar, de bani. Iar Uniunea Europeană a cerut întotdeauna și UNRWA a cerut ca frontierele din 1967 să fie recunoscute Israelului îi se cer uh, despăgubiri, îi se cere să pună capăt politicii de colonizare sub Comisia pentru Drepturile Omului din Parlamentul nostru se va exprima din nou pe acest subiect, de altfel. Astăzi vă întreb însă ce strategie să existe pentru a nu fi blocați în status quo, așa cum ați spus și dumneavoastră și ați dat și niște soluții. În primul rând mă gândesc la alegerile palestiniene. Vorbim despre votanții de, sau vorbiți despre votanții sau alegătorii de la Ierusalim, dar nu numai ei sunt importanți. Mă gândesc care e situația din Gaza, care e relația dintre Fatah și Hamas. Iar Abbas a spus în 2018, dar și anul ăsta, că este gata să dea cheile casei Israelului chiar și să dizolve cu totul autoritatea palestiniană. Care este situația? Madame Sorara. Mulțumim. Doamna Rodriguez Ramos de la grupul Renew are acum cuvântul. Muchas gracias. Eh, muchas... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. ne a cerut să jucăm un nou rol în acest nou cadru de referință pe care l-ați menționat pentru relansarea negocierilor <clears throat> în procesul de pace. După cum știți, Parlamentul European și-a păstrat poziția și își păstrează poziția cu privire la soluția cu cele două state. Și de nenumărate ori am cerut să fie folosite toate instrumentele diplomatice posibile în colaborare cu ONU pentru a garanta această soluție. Cea două state, statul Israel și statul Palestina, care să conviețuiască în pace, durabilă și eficientă pe baza frontierilor din 67, da, cu Ierusalim ca o capitală ambelor state și incluzind un stat palestinian suveran, independent, democratic și viabil suntem dispuși să sprijinim și să lucrăm pentru a da un nou impuls în acest nou cadru și să sprijinim multilateralismul, evident. Acordul recent dintre Israel, Emiratele Arabe și Bahrain, care, după cum știți, a fost salutat de Uniunea Europeană, pentru că orice efort de a ajunge la un acord ni se pare un lucru bun pentru uh, a avea un Orient mijlociu pacifist. Acest acord însă a venit și cu cerința din partea Uniunii Europene că nu e suficientă suspendarea planurilor de anexare de către Israel. Trebuie să continuăm să ne asigurăm că aceste planuri de anexare ilegală a Cisjordaniei de către Israel să fie retrase definitiv pentru că încalcă și contravin legislația internațională, rezoluția ONU și pentru că nu permit posibilitatea unei soluții cu două state. Aceasta este însă singura soluție pentru o pace durabilă și la care noi lucrăm. Aș vrea de asemenea să vă spun că pentru noi este foarte important, intervine domnul președinte, stimată colegă, Mă scuzați, doamnă, dacă puteți încheia intervenția. Pot să pun o întrebare? Spune doamna Rodriguez, o singură întrebare. Aș vrea să știu care este situația umanitară din perspectiva COVID în Palestina și care este impactul asupra structurii de proprietate din Palestina inclusiv ajutorul umanitar în Orientul Mijlociu. Uh, ajutorul european a crescut în ultimul timp. Îmi cer scuze că am încălcat timpul. Ana Bonfrisco de la IDE. Ana Bonfrisco pentru grupul IDE. Thank you. Thank you, Mr. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Benvenuto. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit uh, domnului prim-ministru Mamad Sayed. O să fiu foarte succintă. Cauza, cauza palestiniană și subiectele uh, aferente sunt bine cunoscute de către europeni, sunt inacceptabile este foarte clar că relația cu Erdogan, cu Qatarul, nu este ceva pașnic, nici a susține pe cei care uh, sus, uh, provoacă crime împotriva umanității. Credeți că dumneavoastră în acest conflict ați adus pacea? Nu ați putut să uh, împiedicați conflictele din Siria, Irak, și Libia, cu prezența dumneavoastră și a Hezbollahului. principele saudit a declarat că liderii palestinieni întotdeauna au pierdut la întâlnirea cu istoria. Așadar, vreau să vă întreb, care este poziția dumneavoastră în legătură cu acordurile de la Abraham? Este oare ceva concordant cu Uniunea Europeană și ce planuri aveți pentru refugiații din Palestina? Sunteți de acord cu ceea ce preconizează Uniunea Europeană de a nu finanța ONG-urile acuzate de terorism? Sunteți de acord cu dreptul Israelului de a exista și pentru poporul evreu de a exista? În contextul uh, actual, credeți că pacea poate fi construită și asta cu orice preț? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Bonfrisco. De la Verzi, Jordi Sole. Thank you, Chairman, and thank you. Mulțumesc și mulțumim, domnule prim-ministru, pentru faptul că V-ați exprimat astăzi disponibilitatea de a relua negocierile și discuțiile. Tot așa și eu, pe scurt, o să menționez acordurile care au fost numite de către administrația SUA acorduri de pace. După părerea mea, singurul acord care va da pacea în uh, Orientul Mijlociu va fi cel semnat de Israel și Palestina, ambii având dorința de a avea efecte de durată și profunde. Dar cât timp palestinienii nu au drepturi politice și civile, mă tem că acest conflict va persista și va duce la instabilitate pe mai departe. Dar iată că aceste acorduri vor să îngroape inițiativa de pace din 2002 care cere recunoașterea Palestinei din partea statelor arabe în schimbul retragerii Israelului din teritoriile ocupate din 67 încolo. Un alt pas înapoi după ce Egipt și Iordania au recurs la o politică a izolării Palestinei în Orientul Mijlociu. Credeți că relațiile diplomatice între Israel și Emiratele Arabe Unite și Bahrein ar uh, putea reprezenta un punct de cotitură în soluția celor două state sau ar putea reprezenta o problemă? Și apoi, uh, în ceea ce privește amenințarea Iranului expansionist, cum schimba asta prioritățile și atenția? Și apoi, ajutorul arab înspre Palestina a fost aproape oprit. Contribuția economică a acestora a fost redusă cu 85% în acest an. Domnule prim-ministru, credeți că țările arabe, într-un fel sau altul, și-au pierdut interesul într-un stat palestinian? Și nu în ultimul rând, o ultimă observație, sunt uh, niște raportări conflictuale potrivit cărora Israelul, în baza unui acord, uh, nu va mai coloniza Cisjordania. Să nu fim însă duși de nas. Ocupația părților din Cisjordania se apropie foarte tare de anexare. Domnule prim-ministru, credeți că Israelul va onora angajamentul de a opri anexarea, așa cum se prevede în planul Trump? Ce părere aveți despre planurile israeliene cu privire la anexare? Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc de la ECR, Charlie Weimers. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, în observațiile dumneavoastră ați spus că Europa este cel mai important donator către Palestina și așa este. Uniunea Europeană a dat cam 2,8 miliarde de euro în ajutor direct uh, autorității palestiniene din anul 2008 încoace. Eu reprezint Suedia. Guvernul Suediei recent a decis să cheltuiască 1,5 150 uh, de milioane de euro pentru ajutor financiar înspre autoritatea palestiniană. Per capita, Suedia este unul dintre cei mai mari donatori. Deci, aceste sume uriașe de bani ar trebui să promoveze și citesc din declarația guvernului suedez democrația, drepturile omului și egalitatea de gen și statul de drept. Lăudabil, într-adevăr. Dar, domnule prim-ministru, nu sunt foarte sigur dacă dumneavoastră și guvernul dumneavoastră sunteți de acord cu aceste obiective progresive, progresiste, mă scuzați. Trebuie să ne asigurăm că nici măcar indirect nu se pot folosi aceste sume uh, pentru a finanța terorismul, dar iată că aceste pretenții au fost uh, în mod rușinos respinse în Palestina. Un raport recent a arătat că sunt foarte multe găuri în ceea ce privește legislația împotriva finanțării terorismului, ceea ce face ca multe fonduri să fie canalizate înspre tot felul de organizații pseudoteroriste cel puțin organizații listate ca fiind teroriste de către Uniunea Europeană. Chiar și tu, dumneavoastră ați uh, lăudat teroriști precum Abu Jihad. După cum vă imaginați, domnule prim-ministru, suedezii care lucrează din greu trimit bani către dumneavoastră și simțim că este un afront. Domnule prim-ministru, Puteți să îi priviți în ochi pe contribuabilii europeni și să promiteți că niciun bănuț venit de la aceștia, într-un mod direct sau indirect, va fi folosit pentru terorism sau incitare. Puteți să le promiteți că veți opri uh, sprijinul activităților și organizațiilor teroriste pentru a îmbrățișa și uh, încuraja pacea. Mulțumim de la GoNGL, Marisa Matias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule prim-ministru, că sunteți alături de noi astăzi. Da, discutăm despre ocupație, despre încălcarea legislației internaționale și vedem că inclusiv în ceea ce privește ambasada SUA la Ierusalim și alte activități. Până la urmă, colonizarea de către Israel nu s-a oprit. Avem o situație care este complet dezechilibrată și tăcerea Uniunii Europene ia partea agresorului. În orice caz, așteptăm în continuare alegerile și rezultatul conversațiilor interne. Așa că, domnule prim-ministru, vă întreb în felul următor ce se întâmplă cu negocierile interne pentru alegerile viitoare. Au fost amânate de câteva ori. Ar fi bine pentru noi să știm ce se întâmplă, dacă sunt negocieri interne în curs la ora actuală, despre alegeri. De asemenea, doresc să vă întreb dacă sunt semne cum că Israelul ar fi gata să reia discuțiile? Ați spus noastră că palestinienii sunt gata, dar ce se întâmplă cu partea israeliană? E vreo mișcare pe frontul acestora pentru a relua discuțiile? Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, spune președintele, de la neafiliați, Fabio Castaldo, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, excelență, domnule prim-ministru Ștaie, de zeci de ani conflictul acesta a fost un punct de maxim interes în zonă. Se arată acum că o Palestină liberă nu mai este o condiție sine qua non pentru normalizarea relațiilor dintre Israel și lumea arabă. Palestinienii se confruntă cu o amenințare a existenței acestora care înglobează și dreptul de autodeterminare. Este crucial ca palestinienii să facă front comun și să arate că au un angajament comun. Alegerile sunt un pas fundamental înainte pentru a pune capăt diviziunilor și a face loc reconcilierii. Ca alegerile să aibă succes, toate grupările politice trebuie să se angajeze într-un dialog serios, să convină asupra unor aspecte tehnice legate de procesul electoral. Dacă nu se întâmplă asta, s-ar putea ca diviziunile să ia amploare și reunificarea prin alegeri să devină imposibilă. Dar chiar și așa, chiar și dacă la nivel politic există unitate în Palestina, alegerile în teritoriile palestinene în continuare se confruntă cu obstacole grave, mai ales în ceea ce privește ocuparea Ierusalimului de Est și a Cisjordaniei de către Israel. E motivul pentru care Uniunea Europeană trebuie să susțină autoritatea palestiniană în efortul său și să transmită acolo o misiune de observare pentru a vedea ce se întâmplă, Totodată trebuie să utilizăm toate canalele diplomatice pentru a convinge autoritățile israeliene să faciliteze alegerile pretutindeni, inclusiv în Ierusalimul, Ierusalimul de Est și Fâșia Gaza. Speranța noastră este ca frontul palestinian să fie într-o stare mult mai bună ca să poată să conducă negocieri cu Israelul și ca să facă pași pozitivi înainte pe care așteaptă comunitatea internațională de ani de zile. Mă interesează ce părere aveți cu privire la rolul crucial al misiunii noastre de la fața locului. Mulțumim! Ca să încheiem prima rundă, dau cuvântul raportorului permanent de la FED, Evin Incir. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest briefing cu privire la situația curentele, domnule prim-ministru. Este o plăcere să vă vedem, chiar dacă de data aceasta doar virtual. Pentru noi, socialdemocrați, niciodată lipsa de justiție nu este opțiune. Suferința a fost suficientă. Vom lupta în continuare pentru două state independente și democratice, Palestina și Israel, Poate că credeți că visez, dar uh, guvernul meu a recunoscut Palestina în anul 2014 și sper ca tot mai multe state membre să facă asta. Speram, de fapt, asta, însă evoluțiile au fost dezamăgitoare. În continuare, suntem pe traiectoria recunoașterii Palestinei chiar și aici în uh, Parlamentul European. Vrem însă o Palestină pe deplin democratică. Este un paralel vital și paralel și, din păcate, avem mai multe exemple negative unde democrația a fost pusă în paranteze. Știm că ne sunteți prieteni și știm că sunteți prietenul poporului palestinian, dar cuvintele trebuie transpuse în fapte. Trebuie să existe stat de drept, drepturi fundamentale, democrație. De aceea salut acordul cu privire la alegerile generale din Palestina. Dar mulți ne întrebăm dacă într-adevăr de data aceasta se va isprăvi. Sunt provocări, dar democrația nu e o cale ușoară niciodată. Sunt conștientă ce se întâmplă cu ocuparea și câte provocări sunt, dar dacă e voință, e și cale. Am fost în Palestina prima dată după alegerile din 2016. De atunci am vizitat și Palestina și Israelul an de an. Din păcate, în acest timp n-au fost alegeri și sper ca la următoarea vizită să văd că poporul palestinian se bucură de dreptul de a vota la alegerile generale, își pot exercita acest drept care este de fapt nucleul democrației. Domnule premier, am trei întrebări. Alegerile se vor întâmpla? Doi. Cum poate Uniunea Europeană să faciliteze procesul? Și trei, cum vreți să implicați pe tineri și pe femei în uh, elementul decizional prin vot și cum asigurați reprezentarea acestora, pentru că reprezentarea e chestiune de credibilitate și democrația trebuie profund ancora, ancorată în rândul populației. Mulțumesc! Mulțumim, dragi colegi! Zece colegi uh, au luat cuvântul, au pus foarte multe întrebări fiecare. Domnule prim-ministru, v-aș ruga acum să încercați să răspundeți, uh, însă doar în 10 minute, pentru că mai sunt mulți alții care vor să ia cuvântul într-o a doua rundă. Excelență, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez într-adevăr intervențiile colegilor dumneavoastră și cred că Mulți au pus punctul pe I. Întrebările sunt deosebit de relevante. În ceea ce privește alegerile, pentru că majoritatea vorbitorilor a abordat această problemă. Iată cum stau lucrurile. Palestinienii trăiesc într-o situație deosebit de neobișnuită. Când lucrurile sunt posibile, am avut și alegeri la nivelul uniunilor studenților am avut uh, și alegeri și la Camera de Comerț în fiecare oraș și am avut alegeri locale în fiecare sat, oraș și municipalitate. Deci, pentru noi, această chestiune a alegerilor și democratizarea societății palestiniene reprezintă de-a dreptul o strategie de, supravi- de supraviețuire. Credem cu tărie în acest proces. Mă uit la alegeri și la democratizarea societății palestiniene ca fiind într-adevăr o strategie de supraviețuire. În ceea ce privește cazul nostru, nu suntem doar un simplu actor. Din păcate, palestinienii sunt împărțiți între Hamas, Fatah, uh, Cisjordania, Gaza. Este o fragmentare de mai bine de 13 ani. Acum am luat o decizie sunt actorii regionali și am spus că e important să discutăm. Dragi prieteni, vă aduc aminte că noi nu mergem pe platforma politică a Hamasului, ci aducem Hamasul înspre noi în soluția cu două state, în ceea ce privește rezistența pașnică, preîntâmpinarea violenței, sunt toate aceste lucruri asupra cărora am căzut de acord. Democratizarea societății și alegerile sunt uh, un lucru absolut obligatoriu. Vom munci din greu. Nu uitați și aveți dreptate, au fost atâtea dezamăgiri, pur și simplu deoarece noi când am declarat că vom avea alegeri, nu, de multe ori nu noi controlăm situația de fapt. Adică nu putem avea alegeri fără participarea palestinienilor la Ierusalem. Dacă facem asta, este ca și cum am recunoaște că Ierusalemul, Ierusalemul nu va face parte din Palestina. Așa că noi sperăm că în momentul în care se publică un decret prezidențial în ziua alegerilor, să faceți dumneavoastră tot efortul pentru a pune presiune pe lângă Israel ca să permită palestinienilor din Ierusalem să voteze. Nu vrem să fim ostatici vetoului uh, și nuului israelian. Legea electorală, cea nouă, spune că Cisjordania și Gaza sunt uh, o singură circumscripție. Ne bazăm pe niște liste electorale. Fiecare partid are listă electorală, prin urmare nu vom avea circumscripții geografice, ceea ce este foarte important. Palestinienii de la Ierusalem pot fi pe listă. Să vedem însă dacă îi lasă Israelul să voteze sau nu. Rămâne de văzut. Dar, iată, vom avea un, uh, alegeri legislative, alegeri prezidențiale și vom avea și alegeri parlamentare. Înspre asta mergem. Un alt punct important care a fost ridicat de unul dintre colegi, domnul Antonio Lopez, chestiunea impozitelor și a taxelor. Stimate domn, aceștia sunt banii noștri, sunt uh, acolo mulțumită nouă, noi ca și cum noi, nu-i vrem. Israel, Israelul a pus condiții cu privire la dacă să ne dea sau nu banii noștri. Noi nu controlăm frontierele și Israelul este cel care colectează impozite în numele nostru. Ar trebui să ne transfere aceste sume fără nicio condiție. Noi, când am făcut o cerere, Israelul a înghețat transferul. Când uh, am cerut uh, asta la ONU, Israelul a făcut pași împotrivă. Israelul ne ia banii ca șantaj politic și nu acceptăm asta. Deci, dragă prieten, dacă ești prieten al Israelului, spune pur și simplu să ne dea banii fără nicio condiție și noi îi vom prelua. N-am spus niciodată că președintele american uh, stă în calea păcii. Nu, am spus că ar trebui să faciliteze pacea. SUA n-ar trebui să se alinieze sau să fie cu o parte în detrimentul celelalte. Problema este ocuparea uh, de către Israel, nu America. Și fiecare la rândul său, a încercat să rezolve problema, dar niciodată Israelul nu a cooperat. Uitați-vă ce a spus președintele Obama, ce a, ce a spus Clinton înaintea acestuia, ce a spus, de fapt, toți președinții americani. Noi niciodată n-am fost un impediment. Tot ce ne-am dorit a fost să avem drepturi de pline, dreptul la autodeterminare într-un stat uh, palestinian. Asta cerem. În ceea ce privește așezămintele, da, există o eroziune din această cauză a um, posibilității de a avea două state. Colonizarea este dușmanul păcii, dușmanul soluției cu două state. Colonizarea aceasta ia amploare zi de zi și știu că dumneavoastră ați luat măsuri uh, serioase, ați pus etichetă pe produsele care vin de acolo ca să nu fie primite la export. Sper să luați chiar uh, mă scuzați, pe să luați o măsură adițională și să interziceți aceste produse. Un alt subiect important care are de-a face cu normalizarea relațiilor între țările arabe și Israel se referă la faptul că Inițiativa Arabă pentru Pace a cerut într-adevăr normalizarea relațiilor cu Israelul, dar, din păcate, în 2002 S-a cerut, de fapt în 2002 s-a cerut retragerea Israelului din teritoriile palestiniene și întoarcerea la o normalizare a relațiilor cu țările arabe. Cam acolo ne aflăm acum și normalizarea relațiilor dintre Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel înseamnă ce anume? Regele Bahreinului a spus chiar ieri că susține Palestina că susține soluția cu două state. Deci, anumite țări arabe au un interes calculat, dar asta nu vine pe spuza Palestinei. Sigur că nu ne-a convenit, pentru că noi am vrut ca acest proces să fie unul colectiv, nu să fie tot cazuri individuale. Am vrut ca oamenii să respecte cu adevărat inițiativa arabă pentru pace. Un alt subiect important pe care ar trebui să-l menționez este că atunci când discutăm despre refugiați, Ierusalem și așa mai departe, dacă vreți o soluție comprehensivă pentru Palestina, trebuie să abordăm toate subiectele. Lăsând la o parte frontierele și refugiații nu ne ajută deloc. Eu nu sunt o persoană care se bazează doar pe istoria modernă. Mă uit înspre viitor. Nu sunt un ostatec uh, al uh, istoriei, dar dacă nu învățăm din istorie, niciodată nu vom trage concluzii corecte pentru mâine. Și de aceea, când ne uităm la această situație astăzi, eu unul încerc să o privesc prin ochii copiilor palestinieni, prin ochii copiilor israelieni. Încerc să o privesc cu ochii de mâine, căci noi nu suntem prizonierii momentului. Momentul acesta este teribil, status quo-ul este mizerabil pentru palestinieni și vă spun foarte serios că dacă vrem ceva, atunci trebuie să privim înspre mâine. Ce înseamnă mâine pentru noi? Pentru mine înseamnă o situație în care am acces la Marea Mediteran- Mediterană pentru a merge acolo în vacanță, să trăiesc liber și cu demnitate într-un stat independent palestinian. Pentru mine, viitorul înseamnă Palestina fără ocupare, să pot călători înspre Europa printr-un aeroport palestinian sau dintr-un port palestinian. Înseamnă o situație în care internetul este în fiecare casă. Nu să se lucreze ca în Gaza tot cu G2, în timp ce toată lumea vorbește la nivel global despre G5 deja. Nu sunt un prizonier al momentului, ci privesc înspre viitor. Finanțarea terorismului, stimate prieteni din Suedia, mulțumesc contribuabililor din Suedia, mulțumesc de fapt Suediei pentru că este fruntașă în recunoașterea Palestinei. Guvernul suedez a făcut asta și s-a declarat într-un moment istoric pentru pace și justiție și în aceste mei se va face o evaluare, veți fi judecați. Nu avem uh, în vedere terorismul. Vrem soluție pașnică, două state, cu negociere, cu legislație internațională. Pentru asta milităm noi. Asistența dumneavoastră pentru noi e importantă și vreau să mă uit în ochii dumneavoastră și vreau să vă adresez o provocare. Dacă o centimă din ajutorul internațional s-a dus înspre vreo organizație teroristă, așa cum spuneți, atunci uh, să ne arătați asta. Nu e corect. Nu este corect față de contribuabilii suedezi, față de contribuabilii Europei, cărora le mulțumesc tuturor pentru tot sprijinul. Nu e corect să spuneți asta. Dumneavoastră ne ajutați, susțineți și creați o cultură a democrației cu protecția drepturilor fundamentale. Ne ajutați să construim instituții pentru cele două state, căci în asta credeți. Într-acolo merg banii dumneavoastră, merg înspre fermierii săraci, înspre construcția de școli, înspre crearea unei culturi a convivialității, înspre combaterea țânțarilor, înspre medicamente, înspre combaterea coronavirus, o pandemie, nu este, este corect să se spună că anumite sume merg spre organizații teroriste pe aici, pe acolo. E complet nedrept față de noi și este nedrept față de contribuabilii suedezi, de asemenea. Apoi, în ceea ce privește anexarea, fiecare construcție pe teritoriul palestinian este o anexare. Când cerem să se oprească aceste activități, cerem oprirea anexării. Este o anexare, de fapt, treptată. Trump a vrut uh, totul dintr-o singură lovitură. Nu, nu este o soluție anexarea treptată, nici propunerea lui uh, Trump. Singura soluție este cea cu două state. Israelul este dispus să fie deschis cu dumneavoastră? Nu, nu vedem noi asta. Eu vă întind mâna și mâna președintelui nostru, astfel încât transmit un mesaj oricărui premier din Israel, oricărui viitor conducător, să fie gata să spună că pune punct ocupării care a început în 67. Ne dorim să fie acolo cineva care să aibă curajul să spună da, sunt gata să pun capăt ocupării, nu să joace jocuri pe aici, pe acolo, nu să tot caute justificări pentru manifestarea ocupării. Doamnelor și domnilor, eu unul vă asigur că Palestina va fi alta. Democrația este obiectivul nostru și pentru noi democratizarea alegerilor viitoare nu va fi despre a mă vedea din nou pe mine la putere. Vreau să văd sânge proaspăt în politică, tineri, tineri din Gaza, din Ierusalem, din Cisjordania, cu toții să fie în Parlament pentru pace și justiție, parteneria ai dumneavoastră, de dragul păcii în Mediterana. O regiune în care toate țările să trăiască în pace și armonie. Noi am recunoscut Israelul. Yasser Arafat a făcut uh, un schimb de scrisori de recunoaștere cu Isaac Rabin în 93, uh, dar din păcate până acum Israelul nu recunoaște Palestina. Așa că întrebarea nu este doar către mine dacă noi recunoaștem Israelul sau nu. Întrebarea este și invers, căci noi recunoaștem Palestina. Noi recunoaștem uh, uh, Israelul. Întrebați asta și Israelul. Ce părere au? Care sunt frontierele Palestinei? Care este platforma lor politică pentru încheierea conflictului? Asta e problema. Acolo e. Răspunsul este oprirea și încheierea ocupării. Minister. Mulțumim domnului prim-ministru. O să încercăm o a doua rundă. Avem colegi, șase colegi care vor să intervină. Un minut fiecare, vă rog, și poate reușim să ne introducem în timp. Începem cu David Lega pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Ștaier pentru acest schimb de opinii. Aș vrea să ne spuneți ce părere aveți cu privire la preocupările de securitate ale Israelului, pentru că Israelul, ca și oricare alt stat sugera, suveran, are obligația de a asigura securitatea cetățenilor săi. Sentimentul de insecuritate perceput uh, este real dacă îl percep, este real. Israelul în anii 90 a încercat să facă eforturi, dar răspunsul au fost uh, persoane care s-au sinucis cu bombe și uh, ținta erau civili. Domnule prim-ministru, având în vedere situația actuală, ce pași sunteți gata să faceți pentru a reduce acest sentiment de insecuritate și nesiguranță care există în rândul israelienilor? Pentru că siguranța palestinienilor și israelienilor trebuie să ne preocupe pe noi toți. Israelienii și palestinienii trebuie să-și unească forțele dacă vrem să avem un Israel mai sigur și mai, uh, cu o securitate mai crescută. Mulțumesc, David! Giuliano Pisapia acum. Mulțumesc domnului prim-ministru al Palestinei. E o plăcere să vă avem alături de noi în Comisia de Afaceri Externe, având în vedere importanța istorică a alegerilor. Mulțumim pentru că v-ați prezentat disponibilitatea de, de a negocia și dorința de pace a poporului palestinian a sosit momentul ca speranța să devină o realitate pentru un viitor mai just, mai bun, pentru pace și democrație, cu respectarea drepturilor poporului palestinian. Alegerile vor fi un pas esențial în procesul de autodeterminare a poporului palestinian și de aceea e foarte important și Uniunea Europeană și Parlamentul trebuie să facă totul posibil pentru ca aceste alegeri să fie democratice, așa cum și credem că vor fi pentru a le da cetățenilor palestinieni, poporului palestinian, posibilitatea să-și hotărască liderul care să-i ducă apoi spre pace. O întrebare care mi se pare că încă nu a fost pusă. Care a fost reacția statelor terțe în special a statelor arabe, între, în urma acestor întâlniri între Fatah Hamas și poporul palestinian. Mi-a făcut mare plăcere să vă ascult, vă mulțumesc pentru prezență și pentru implicare, pentru implicare, pentru pace și solidaritate. Mulțumesc! Apoi, acum pentru grupul Renews, Federica Riz. Mulțumesc, domnule președinte! Este o onoare să vă avem alături de noi, dat fiind că avem aceleași obiective, pace, securitate și stabilitate pentru Israel și Palestina. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să mă refer la acordul Abraham menționat uh, încălcare uh, a poziției arabe, o încălcare clară și rușinoasă. Vă citez aici. Uh, domnul Borel, în altul reprezentat, a reacționat la această situație, le-a numit din nou un acord, o contribuție la pace și stabilitate în Orientul Mijlociu, în numele Uniunii Europene, care întotdeauna s-a păstrat echidistanță. Dacă adevărul este că totul a eșuat, toate încercările au eșuat, nimic n-a funcționat, uh, sunt sigur că sunteți de acord că eu nu știu exact cât am vorbit, dar sper că îmi respect timpul. Status quo nu este opțiune. Ați spus și dumneavoastră că nu poate continua. Amiratele, Bahrain și alte țări au început uh, să acționeze Sudan, Oman, Arabia Saudită, care pare să ezite între două tendințe, dar sau Arabia Saudită ar fi într-adevăr un element care să schimbe jocul granițele maritime adaugă o nouă dimensiune. Am o întrebare. Probabil că veți spune nu, dar trebuie să întreb. Înțelegeți că pentru noi, pentru comunitatea internațională, pentru observatori și pentru cei care sunt de bună credință și doresc un moment, o soluție cu două state, acesta este un moment care trebuie să fie exploatat la maxim? Mulțumesc, stimată colegă. Dietmar Köster acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului prim-ministru pentru prezentare. Fost membru al Knesset și autor uh, israelian Adi Schwarz a publicat o carte numită Mitul returnării. Cea mai mare problemă se spune acolo că în conflictul din Orientul Mijlociu nu este problema teritorială, cel mai mare obstacol este cererea palestinienilor de a cere dreptul de returnare al palestinienilor, adică milioane de refugiați și descendenții acestora să se întoarcă în Israel. Știm impactul unei astfel de situații care ar fi, ar inversa până la urmă crearea statului Israel. Având în vedere această situație, cum putem ajunge la o soluție cu două state, o soluție pacifistă? Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră din această perspectivă. Mulțumim! Salim Mayambu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mă bucur de două lucruri. Această discuție cu dumneavoastră și procesul electoral ce urmează. Am niște întrebări. Ce strategie aveți în vedere pentru a include tinerii și femeile în alegeri? Tineri care în mare parte n-au votat niciodată. Cum putem revigora procesul politic și la ce vă gândiți în ceea ce privește rezolvarea problemei electorale? Ne puteți confirma intenția Uniunii Europene de a observa viitoarele alegeri? Am adresat Serviciului de Acțiune Externă aici. Și cum uh, veți ajuta concret pentru organizarea de alegeri în Palestina și în Ierusalim Est? se prevede, ce se prevede pentru a evita uh, scenariul de la ultimele alegeri, unde Uniunea Europeană s-a discreditat constatând că alegerile au fost conforme normelor internaționale, dar n-au recunoscut rezultatele. Norvegia, Elveția, printre altele, și alte părți. N-ar fi momentul ca Uniunea Europeană să fie un adevărat actor diplomatic și să vorbească cu toți? și să lanseze o discuție în acest sens în Consiliu, ce facem în ceea ce privește produsele ă, obținute în colonii și importate la noi. Mulțumesc! Mulțumesc și Mick Wallace în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. I-ați spus președintelui nostru să ceară Israelului să respecte acordurile semnate. Spuneți că Israelul este obstacolul în calea păcii, nu uh, Statele Unite. Sunteți de acord că Israelul poate face ceea ce face cu acordul UE și al Statelor Unite, având în vedere că SUA și UE uh, au urmărit cum uh, Israelul extinde ocupațiile ilegale fără să facă nimic. Ce șanse sunt să revenim la frontierele din 67? Ariebura a spus că soluția cu două state este imposibilă Uh, în momentul de față cu aceste colonii. Credeți că puteți ajunge cu adevărat la frontierele din 67? Nu credeți. Ați cooperat cu Israelul. N-ați acționat cu o forță de securitate în Cisjordania pentru Israel Ați dat vreodată palestinieni forțelor israeliene? Îmi puteți răspunde la această întrebare dacă ați colaborat și dumneavoastră? Domnul președinte, văd că nu mai răspunde nimeni, deci îi cer domnului prim-ministru să răspundă. În 8 minute trebuie să ne și oprim. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Thanks uh, very much. Uh. Mulțumesc foarte mult, uh, dragă prieten. În primul rând, o să încep cu prima întrebare. Bineînțeles că înțelegem uh, problemele de securitate și îngrijorările israelienilor. Securitatea nu trebuie neapărat să fie, să însemne multă și multă securitate, ci securitatea poate fi stimulată de prietenie, de o economie prosperă, de măsuri uh, pașnice pentru a uh, opri conflictul. Iar dacă Israelul uh, dorește numai uh, securitate și noi dorim securitate, dar mult mai mult pentru poporul nostru, bineînțeles, de aceea dorim să rezolvăm situația. Și eu vreau să dau asigurări poporului meu, așa cum israelii, do, israelienii doresc și ei să dea asigurări uh, oamenilor de acolo că lucrurile se pot petrece uh, în uh, siguranță și pace. Noi am propus foarte multe lucruri, inclusiv un stat palestinian demilitarizat. Vom face asta și lucrurile acestea sunt cunoscute. Deci nu e vorba de faptul că Israelul este o țară uh, temătoare și îngrijorată. Este vorba de o, super, o supraputere care are mijloace la dispoziție, care a ocupat uh, uh, înălțimile Golan, fâșia Gaza și așa mai departe. Uh, Palestina niciodată n-a ocupat teritorii din Israel. Deci, noi dorim un viitor și o securitate în cadrul unui stat palestinian uh, viabil. Cât privește poziția arabă privind reconcilierea, am primit mesaje pozitive de încurajare. Qatar, Egipt, Iordania și Saudi, Arabia Saudită, de asemenea, se bucură de aceste mișcări. Ei își doresc cu toții ca Palestina să fie reunificată. În ceea ce privește acea situație, normalizarea situației, este oare acum ocazia ca ea să se întâmple? Israelul nu ocupă teritorii, din uh, Emiratele Arabe Unite sau din Arabia Saudită. La sfârșit, la urma urmei, dacă dorim pace, noi știm care este răspunsul. Răspunsul este teritorii pentru pace și nu pace pentru pace. Nu e vorba de a impune pacea, nu este ceea ce își dorește uh, Netanyahu. Pacea înseamnă înțelegere, acorduri și înțelegeri și nu o pace impusă, așa cum vrea Netanyahu. Care este oportunitatea pe care noi nu o vedem astăzi, pe care eh, o ratăm în normalizarea situației, așa cum spuneți? Dacă Israelul este gata să pună capăt ocupației, de, eh, ocupării teritoriale, eh, ce se întâmplă? noi nu dorim să permitem ca această ocupație să continue. Este foarte clar că orice, clar că orice oportunități și apar, noi le vom, uh, vom profita de ele. Oportunitatea apare când se uh, implementează acordurile existente. Aceasta este adevărata ocazie uh, pe care trebuie să o uh, fructificăm. Și nu puteți să spuneți acum că noi nu profităm de astfel de ocazii. Uh, în ce privește întoarcerea refugiaților? Propaganda israelă s-ar putea să vă ducă în eroare. Ei vorbesc despre milioane de refugiați care se vor întoarce uh, Uh, în Palestina. Nu așa vor sta lucrurile. Rezolvarea situației palestiniene fără a rezolva problema refugiaților este imposibilă. Câți palestinieni s-au lăturat Daesh, ISIS și altor forțe de acest gen? Câți palestinieni s-au alăturat Al-Qaeda? Nimeni. Nici măcar o persoană. Câte persoane din Palestina au fost implicate în, în atacurile de la Twin Towers. Nimeni. Nu, pentru că palestinienii luptă pentru dreptul la autodeterminare și pentru a avea propriul lor stat palestinian. Refugiații acum. Există cinci opțiuni și avem și inițiativa lui Clinton. Avem aceste uh, acești parametri. Puteți să puneți întrebarea și părții uh, americane. Noi am fost foarte inventivi și creativi și deschiși în ce privește refugiații. Singura soluție pentru refugiați este, este un acord. Iar uh, refugiații primii trebuie să fie de acord. Unii refugiați poate vor să se întoarcă într-un nou stat palestinian, alții poate vor să rămână acolo unde sunt. Și trebuie să ne înțelegem cu Israelul câți dintre palestinienii refugiați se vor întoarce înapoi în Israel, în teritoriile inițiale ale lor. Deci nu e vorba de câți vor uh, merge înspre Israel și Palestina în total. Nu, e vorba de soluții care au fost agreate, convenite. Și asta nu poate să exclude problema refugiaților. Pot să vă dau asigurări despre un lucru foarte clar. La toate alegerile pe care le-am cunoscut, am respectat uh, rezultatele uh, urnelor. În 2006 am fost ministru pe trei posturi, ministru uh, locuințelor, afaceri sociale și uh, a muncii. Și le-am dat aceste trei minist, uh, mini, uh, ministere Hamasului, pentru că ei au acceptat uh, Uh, rezultatele uh, alegerilor, dar ei nu au fost agreați în ochii comunității internaționale. Acum sperăm că la un moment dat comunitatea internațională va accepta Hamas dacă Hamas câștigă alegerile. Noi dorim ca să se câștige alegerile de către cine merită și mm, să știți că vom accepta rezultatele și trebuie și dumneavoastră să le um, acceptați. Noi v-am spus că educem pe Hamas în, pe platforma noastră politică și nu viceversa. Într-adevăr, Israelul trebuie să plătească prețul care se impună pentru produsele care sunt uh, confecționate în teritoriile ocupate. Este foarte clar că o coordonare securității nu înseamnă a da cheile Israelilor este foarte clar că avem problema fâșiei uh, Gaza și a Cisjordaniei. Israelul nu trebuie să penetreze în teritoriul nostru. Acordul de securitate cu partea israeliană este unul dezechilibrat care uh, afectează persoanele că vor să, care vor să meargă la uh, Ierusalim, care vor să se deplaseze în Iordania, care uh, mai înseamnă acord că nu avem propriul nostru port, că depindem de accizele din porturile din israelian. Asta înseamnă să se facă justiție și pace. Este exact ceea ce dorim. Deci această propagandă uh, care vizează faptul că noi uh, dorim să dăm noi înapoi uh, Palestina Israelului. Noi nu suntem un agent al Israelului. Noi suntem aici pentru a lupta pentru drepturile noastre, pentru a pune capăt, capăt ocupării, ocupației și pentru un stat suveran, viabil, uh, palestinian, în granițele din 67 și cu capitala la Ierus- Ierusalim. Și când semnăm un acord, îl respectăm. Problema nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face Israelul. Israelul ce face? Încalcă toate acordurile posibile și distruge soluția cu cele două state și Israelul ce mai face? Încalcă dreptul internațional. Haideți să fim pentru pace și justiție internațională. Știm foarte bine ce ați făcut pentru noi. Europa foarte generoasă ne-a sprijinit, a sprijinit soluția cu cele două state și vreau să vă spun că uh, vântul bate în direcția care este bună uh, și banii care ajung la noi sunt cheltuiți așa cum trebuie. Aveți posibilitatea la fața locului să, cheltui, să, să controlați aceste fluxuri de bani și să nu vă inducă în eroare propaganda israeliană. Eu sunt o persoană care mi-asum răspunderea, avem cu toții același obiectiv. Și vreau și eu pace și justiție și dreptate pentru palestinieni și nu numai pentru israelieni. Și mai vreau ca copiii noștri să poată să meargă la Marea Mediterană, cu ieșirea la Marea Mediterană, Uh, acces pe care astăzi nu îl avem și să avem o parte și un rol de jucat uh, pe uh, scena politică internațională. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Acum am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor participanților și mai cu seamă excelenței sale, domnul prim-ministru, pentru acest schimb de opinii deosebit de interesant. Mulți colegi au luat cuvântul, domnule prim-ministru, și asta arată interesul deosebit pe care Parlamentul nostru îl arată față de situația din țara dumneavoastră. Dragi colegi, vreau să mulțumesc foarte mult și interpreților, uh, spune domnul președinte cu abilitate, pentru că au rămas un pic peste programul convenit. Și acum la diverse, dacă sunt observații, se pare că nu. Vreau să vă spun că următoarea ședință va fi peste două săptămâni, pe 26 octombrie, uh, de la 9 la 11.45 și de la 13.45 la 16.45 la Bruxelles. Vă mulțumesc și am încheiat această ședință.